Allora, cominciamo perché siamo in ritardo. Haideți să începem pentru că suntem în întârziere. În ceea ce privește punctul 3 de pe ordinea de zi, limbile le cunoașteți. Uh, ședința este transmisă în direct prin streaming pe internet și am fost anunțat că 10 membri ai unei delegații din Paraguay, din Parlamentul Mercosurului, sunt în vizită la Parlamentul European din 21 până în 23 iunie, care vor asista la această ședință a comisiei noastre. Dacă sunt prezenți, le urez bun venit. 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi avem programul delegației comune cu Comisia pentru Bugete, uh, care se va deplasa de, pe 20, de mâine până pe 25 iunie în Croația. În legătură cu delegația în Croația, Comisia ne transmis elemente care pot fi utile delegației și dacă aveți alte sugestii Comisiei pentru Control Bugetar, dau cuvântul membrilor. Dacă nu, trecem mai departe. Niente? Ok. Nu aveți nimic de spus? Bine. Atunci, având în vedere că suntem în întârziere, astfel câștigăm puțin timp și trecem la punct punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi pe care le discutăm împreună. E vorba de discuția comună a pachetului uh, Serviciul European pentru Acțiune Externă. Și în acest scop mi s-a transmis puțin înainte de această ședință Uh, o notă din partea secretariatului cu referire la faptul că dosarul privi, dosarele privind Serviciul European pentru Acțiune Externă au fost trimise în mod neoficial. Deci secretariatul a aflat că după acordul politic între Comisie, Consiliu, un alt reprezentant, doamna Baron Ashton și delegația Parlamentului European de la Madrid, se pare că Comisia AFET din Parlamentul European ar putea să adopte raportul la ultima sa ședință de pe 14 iulie. Dacă așa va fi, toate comisiile care trebuie să-și exprime avizul trebuie să fie gata să-și adopte avizele înainte de data de 14 iulie. Deci, în consecință, comisia noastră, cont, trebuie să-și adopte avizul la ultima ședință care are loc, după cum știți, pe 12, 12 iulie. Și acest lucru implică că, ținând cont de termenele pentru traducere și așa mai departe, eventualele amendamente pot fi trimise um, nu mai târziu de sfârșitul acestei săptămâni, adică vineri 25 iunie, ora 12. Altfel, nu vom, ne vom putea aduce contribuția uh, la raportul Comisiei AFET. Acestea fiind spuse ca premisă importantă pentru discutarea punctelor 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi, dau cuvântul pentru a ne vorbi despre Serviciul European pentru Acțiune Externă, domnului uh, Calfin, care este raportor. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, I'm not going to speak long. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, pentru că data trecută, poate și amintesc colegii, că am prezentat un document fără al uh, uh, supune în mod oficial atenției membrilor comisiei, datorită deciziei luate de a nu lansa nicio procedură înainte de a avea propunerea oficială din partea comisiei în legătură cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Vă reamintesc că e vorba de un raport cadru instituirea acestui serviciu pentru acțiune externă, în care comisia competentă uh, pe fond este AFET, domnii Brock și Hofstadt de la AFCO sunt raportorii, co-raportorii desemnați pentru acest raport și e vorba de un raport care sperăm să poată fi adoptat în Parlament, în plenară, înainte de pauza de vară. Mai avem încă trei documente uh, pentru care Parlamentul are puteri de codecizie bugetul rectificativ, regulamentul pentru personal și regulamentul financiar. Toate trei documentele legate de serviciu pentru acțiune externă. Referitor la raportul Brock și Verhofstadt. După ce am citit toate documentele de la comisie și după dezbaterea strânsă pe care am avut-o în cadrul quadrilogului între reprezentanții Parlamentului, Consiliului Comisiei și al biroului înaltului reprezentant, am primit claritate în legătură cu obiectivele care ar putea fi atinse și cele care nu ar putea fi atinse. Până ieri, Parlamentul insista ca bugetul pentru Serviciu pentru Acțiune Externă să fie legat de bugetul Comisiei Europene, pentru a folosi procedurile bine cunoscute, procedurile uh, existente pentru a adopta și a controla bugetul. Se pare că nu se poate. Consiliul a respins ferm această propunere și, în consecință, acordul va avea probabil un uh, buget separat pentru Serviciul pentru Acțiune Externă cu o nouă linie 6 în bugetul Uniunii Europene va fi vorba doar de bugetul legat de cheltuielile administrative pentru serviciu pentru acțiune externă. Cheltuielile de funcționare uh, vor fi gestionate de către comisie și deci Parlamentul va avea dreptul total de descărcare de gestiune pentru bugetul pentru serviciu pentru acțiune externă. Cum procedăm pentru toate instituțiile Uniunii Europene? Încă o dată e vorba de descărcarea privind cheltuielile administrative. Vom acorda descărcarea și e un subiect care e de competența comisiei noastre, cheltuierile uh, de funcționare în cadrul procedurii acordării de descărcare pentru Comisia Europeană, ceea ce s-ar putea să pună probleme din punctul de vedere al Comisiei de Bugete. Și de aceea am insistat foarte mult și am ajuns la un acord general am insistat ca Comisia să prezinte Parlamentului European un document în care să prezinte detaliat toate cheltuielile legate de serviciul pentru acțiune externă, când procedura de adoptare pentru bugetul de adoptare bugetului pentru anul viitor e în curs în Parlament, astfel încât Parlamentul să aibă o viziune de ansamblu în legătură cu cheltuielile uh, legate de serviciul pentru acțiune externă. Mai există un aspect foarte important pentru noi. Este vorba de uh, cine este răspunzător pentru acordarea descărcării. Avem un schimb de competențe între Comisie și Serviciul pentru Acțiune Externă în ce privește stadiile diverse ale procedurii bugetare și în urma acestui schimb uh, s-ar putea să nu știm clar cine trebuie să acorde descărcarea. De exemplu, în ce privește planificarea fondurilor pentru serviciu pentru acțiune externă, implementarea lor pentru comisie și serviciu și apoi uh, comisia dă mandatul șefului de delegație care e membru și e numit de către uh, serviciu pentru acțiune externă pentru executarea bugetului. Se pare că astfel se creează probleme, mai ales în legătură cu posibilitățile uh, posibilitatea ca cineva să pretindă că nu există o răspundere clară în ce privește acest uh, schimb de competențe și de răspunderi între uh, cele două instituții. Și de aceea noi am venit cu o propunere în speranța că Comisia va saluta abordarea noastră, deci noi propunem crearea unui sistem de uh, controle, de rezerve, pentru ca la Comisia de Control Bugetar să nu ni se spună că cineva nu poate fi tras la răspundere pentru felul în care se cheltuie bugetul european, pentru că a existat acest schimb de uh, răspundere. Și se pare că s-ar putea să Uh, putem introduce acest uh, sistem, astfel încât ca comisia, cea care se ocupă de uh, cheltuielile operaționale, să îi poată controla pe șefii de delegații, mai ales în ce privește executarea bugetului. Apoi a mai fost o întrebare în legătură cu controlul intern, în acordul la care s-a ajuns ieri. Am avut câteva paragrafe legate de OLAF și de angajamentul, angajamentul Serviciului pentru Acțiune Externă pentru a uh, ruga statele membre să ajute Olaful în uh, activitatea sa. Apoi am avut o întrebare legată de auditurile interne. Se pare că există un text care, ca să vă spun cinstit, mie nu mi se pare suficient de clar, uh, auditul intern al Comisiei și auditul intern al Serviciului pentru Acțiuni de Externă vor trebui să se uh, combine atunci când e vorba de cheltuielile de funcționare. Cred că ar trebui să fie foarte clar din capul locului auditul uh, intern al Comisiei, având în vedere că Comisia se ocupă de bugetul de funcționare, ar trebui să uh, poată prevedea și anumite verificări și anumite studii efectuate de către auditori în mandatul bugetului de uh, funcționare care este implementat de șefii de delegație. Sper să putem clarifica acest text. Încă o dată, nu știu de unde a venit această formulare, însă, în orice caz, cred că merită să vedem care este pozi poziția noastră pe această temă. Iată care sunt uh, problemele cele mai mari în legătură cu posibilitatea Parlamentului de a controla fondurile cheltuite uh, pentru Serviciul de Acțiune Externă. Mai există și chestiuni minore nu cred că merită atenția noastră. Astăzi sunt minore pentru că se vor, vor fi rezolvate ușor. De exemplu, răspunderea șefilor de delegații sau agenților temporari e vorba de reprezentanța statelor membre în serviciul pentru acțiune de externă și problema se pune când uh, părăsesc serviciul, trebuie să uh, poată să fie răspunzător pentru o activitatea lor în cadrul serviciului, dar se pare că la această problemă există răspunsuri concrete spre soluționare și nu merită să intrăm în uh, amănunt. În ceea ce privește procedura, așa cum spuneați, domnule președinte, chiar astăzi, pentru a lansa procedura și pentru a avea posibilitatea oficială de a uh, face amendamente, Aș dori să prezint proiectul de aviz pe care l-am pregătit pentru ședința precedentă a uh, reuniunii noastre, ceea ce înseamnă că acest document nu este actualizat, uh, nu a preluat uh, elementele noi, dar e un document existent în toate limbile, deci putem să începem procedura de depunere a amendamentelor și chiar eu intenționez să înaintez câteva amendamente. Unele vă sunt aduse chiar acum în sală, tocmai pentru a actualiza, pentru a pune Uh, la zi acest proiect de aviz și a ține cont de ultimile evoluții, mai ales în legătură cu negocierile de ieri de la uh, Quadrilog. Deci, încă o dată, din punctul de vedere al comisiei noastre, cred că putem uh, finaliza avizul nostru înainte de Comisia AFET și să îl pregătim pentru votul din iulie și vom avea multă treabă când va trebui să ne ocupăm de regulamentul financiar, de cealaltă parte a deciziei, care va interveni uh, la toamnă în activitatea comisiei noastre. Vă mulțumesc. Doamna Gresle. Um, mulțumesc. Doresc să atrag atenția asupra unui aspect. Domnul Calfin actualizează acum vechiul proiect, pentru că avem um, un vechi proiect pe care acum trebuie să îl actualizăm cu amendamente. Așadar, stimate coleg Calfin, cred că este vorba despre o procedură extrem de anevoiasă pentru noi toți. Cred că cel mai bine ar fi să ținem cu toții seama de evoluțiile de ieri. Pentru că ceea ce avem acum pe masa de lucru nu ne ajută prea mult. Ne ocupă timpul inutil. Așadar, v-aș ruga să retrageți acest document și să îl actualizați, pentru că altfel ne facem de râs ca și Comisie pentru Control Bugetar. Cred că prin prisma noilor evoluții ar trebui să țineți seama de modificări și să adaptați textul, pentru că, iată, trebuie modificat acest document. De asemenea, noi cei de la control bugetar trebuie să venim prin procedura bugetară cu uh, amendamente și cred că până vineri, dat fiind termenul limită, nu, nu vom reuși. Este acum a treia reuniune în care discutăm despre acest serviciu european pentru acțiune externă și la, de fiecare dată s-a spus că trebuie să lăsăm uh, la latitudinea grupurilor politice dacă se va vota pentru acest raport în uh, iulie sau nu. Ei bine, cred că acest raport ar trebui prelucrat. Uh, și nu aș fi de acord ca acum să ne confruntăm cu toții cu un lucru care, din punctul de vedere al chestiunii ce țin de controlul bugetar, nu este finisat. Așadar, cel mai bine ar fi să vă ocupați dumneavoastră de aceste chestiuni, domnule raportor, în loc să ne împovărați pe noi cu activități suplimentare. Lucrurile care au fost deja negociate trebuie să fie puse pe masa de lucru, pentru că altfel uh, vom fi cu toții induși în eroare și secretariatul va fi uh, pus în dificultate și ar trebui să ne scutim de asemenea chestiuni și ar trebui să asigurăm o procedură curată. Putem să menționăm de exemplu, la punctul 4, o chestiune ce ține de control bugetar, în care ar trebui să specificăm faptul că auditul uh, intern al acestui serviciu uh, trebuie să fie responsabil pentru controlul acestuia, pentru că este vorba despre o uh, instituție care deja are experiență aici. Așadar, vă rog să asigurați o procedură curată, pentru că noi, cei de aici, suntem direct vizați de ceea ce se întâmplă și ne vom ocupa direct de ceea ce ține de acest serviciu nou. Grazie, onorevole Geier. Mulțumesc, domnul Geier. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare la dumneavoastră. Tocmai ați spus că trebuie să luăm decizii pe 12 iulie, dacă nu mă înșel. Ei bine, suntem într-o situație dificilă acum, pentru că, pe de o parte, ne pregătim pentru o procedură despre care nu avem mare habar, pe de altă parte, trebuie să ținem seama și de termenele limită. Așadar, uite cum am înțeles eu provocările ce ne așteaptă. Avem un potențial cadru juridic pentru acest serviciu de, pentru acțiune externă, asupra cărora au căzut de acord grupurile politice ieri. Avem așadar acest cadru. Acesta asigură drepturile noastre parlamentare în cazul în care au loc, uh, apar probleme și uh, asigură cadrul în care trebuie uh, determinat bugetul. De asemenea, și în ceea ce privește personalul, există reglementări clare. Dacă am înțeles eu bine, acest lucru înseamnă următorul lucru. Trebuie să ne pregătim acum astfel încât să ne exprimăm avizul la timp pe marginea raportului Brock. Însă, dacă sunt corect informat, atunci data de 12 iulie ar fi cam târzie, pentru că la ultima săptămână plenară, în iulie, ar trebui să aibă loc totul. Dacă, într-adevăr, lucrurile stau așa, atunci se pune întrebarea ce procedură vom adopta. Domnul Caifin a emis un document și nu dorim să îl tratăm la ultima reuniune și pe bună dreptate pentru că am spus că încă nu avem documentul final și nu avem uh, exact o bază de discuție. Acum suntem într-o situație dificilă, după cum am spus. Care este întrebarea esențială care se pune aici? Dacă luând documentul din 11 mai și luând celelalte documente, nu am putea eventual să facem o sinteză care să ne ofere baza de lucru până vineri, astfel încât să putem scrie și noi amendamente. Este vorba de, în acest caz, de o procedură de care s-ar putea uh, ocupa Ivalo Calfin, dar putem să intervenim și noi în calitate de coordonator, pentru că deja avem experiența. Deci dacă am dori, atunci cu siguranță am putea ajunge la un consens în ceea ce privește anumite aspecte și pe marginea acestor aspecte, într-un caz de urgență, să venim cu amendamente. Așadar, vreau să vă întreb, e corect cum am perceput eu situația? În ceea ce privește situația de, din 12 iulie, nu e cumva un termen cam târziu? Și a doua întrebare, ne vizează pe noi toți cei de aici de la comisie, dacă avem un document care poate fi consolidat, pentru că mie mi se pare deocamdată că este o chestiune de copy-paste și nu de idei politice, atunci ar fi posibil să avem o versiune consolidată într-un timp scurt uh, care să reprezinte un consens? Mulțumesc! Grazie, onorevole Ripeto. Mm, Mulțumesc. Repet ceea ce am spus la început. Cu o oră înainte de această ședință, am primit o notă din partea secretariatului în care mi se dădea următoarea informație, că, conform acordului de ieri de la Madrid, Comisia AFET din Parlamentul European va lua o decizie deci, în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă pe 14 iulie. Acest lucru înseamnă că avizele comisiilor interesate trebuie să ajungă la AFED înainte de această dată. Deci, secretariatul mi-a spus că avizul comisiei noastre trebuie să fie votat pe 12 iulie. Și secretariatul propune ca, pentru ca noi să ne putem exprima avizul pe 12 iulie, data, deadline-ul, termenul limite pentru depunerea amendamentelor să fie 25 iunie, ora 12. Deci, astăzi trebuie să luăm o decizie cum procedăm, pentru că, după cum spuneți și dumneavoastră, nu avem mult timp la dispoziție. Deci, trebuie să hotărâm ce facem având în vedere acest calendar pe care l-am aflat astăzi și deci astăzi trebuie să luăm această decizie. Mulțumesc, vă rog! Azi dimineața am fost la Comisia pentru Bugete și a fost prezentat un proiect, însă nu a fost uh, menționat un termen de predare a amendamentelor. De ce trebuie acum noi, cei afectați de întreaga procedură, să suportăm consecințele? Procedura aceasta este de toată jena. Sigur, Trebuie să ne mișcăm repede, dar întreaga poveste ne dă foarte multe dureri de cap. Sigur, nu discutăm doar de copy-paste, avem 32 de pagini. Așadar, în principiu, după cum am spus data trecută, trebuie prelucrat întreaga propunere pentru că nici atunci nu a fost uh, actualizat, nici acum nu este actualizat. Eu cred că punctele cheie care țin de controlul bugetar și de descărcare bugetară trebuie să fie prelucrate. Prin urmare, v-aș ruga insistent, uh, l-aș ruga insistent pe domnul Calfin să prelucreze documentul, pentru că altfel putem din start să renunțăm la, să, să renunțăm la amendamente. Spun din start ce nu-mi convine la document și gata. Pentru că altfel trebuie să vin cu 30 de amendamente și nu vreau să, să, nu vreau să accept această situație. De ce trebuie să suport eu această situație? Acum am fost târâți într-o procedură despre care am spus de la bun început că vrem să o evităm. De asemenea, ni s-a spus de la bun început din partea celor responsabili de politica externă că trebuie să evităm această procedură. Prin urmare, vă rog frumos să țineți seama de această situație, pentru că acum nu știm cât de mare trebuie să fie bugetul uh, administrativ. Singura cifră vehiculată este de 10 milioane de euro pentru noi posturi, însă în rest uh, cât costă aceste posturi și cât uh, trebuie să uh, fie aparatul administrativ, e bine, nu știm nimic. Așadar, uh, aici nu avem o situație în care Parlamentul vrea pur și simplu să blocheze procedura. Nu vreau să fac acest lucru, dar vreau clarificări. Dacă luăm baza de lucru a domnului Galtieri, atunci putem doar să tăiem de acolo punctele 3-4 care au apărut acolo din greșeală și deja putem să mergem mai departe. Pentru că oricum uh, problema principală rămâne la procedura bugetară. Așadar, trebuie să ne scutim de o muncă inutilă. După cum am spus deja, de dimineață la Comisia pentru Bugete nu a fost emis un termen de predare a amendamentelor, pentru că vrem să vedem ce se întâmplă la grupurile politice săptămâna viitoare și cum anume vom trata raportul BROC. Va trebui probabil să avem o reuniune la Strasburg pe marginea acestui subiect, pentru ca mai apoi să votăm propunerea Calfin. Dar vă spun, această chestiune va fi tratată rapid. Onorevole Gresle, se o capito bene. Doamne Gresle, dacă bine am înțeles, propunerea dumneavoastră este să nu prevedem acest termen propus de secretariat, ci să așteptăm puțin să Așteptăm să ved, uh, ședința Comisiei pentru Bugete și cele ale grupurilor politice, dacă bine am înțeles. Deci, domnul Calfin a luat uh, propunerea lui Gaultieri și și-a trecut pur și simplu numele pe acest document. I-am spus și domnului Galtieri că doresc să se renunțe la un punct și atunci, din partea noastră, nu va mai veni niciun amendament. Dacă redeschidem un termen de predare a amendamentului pe baza acestui document, atunci cu siguranță putem să terminăm repede și să votăm repede. Eu vreau să fie schimbat documentul inițial, pentru că altfel va trebui să-l schimbăm noi dacă domnul Calfi nu face asta și cu siguranță vom avea foarte mult de lucru. Avem nevoie de o bază de lucru actualizată. Înțelegeți despre ce vorbesc eu acum? Această bază de lucru datează de la jumătatea lui mai și acum avem deja o altă stare a lucrurilor. Dacă acum secretariatul nu adaptează uh, această bază de lucru, va trebui să o facem noi prin amendamente, lucru care consumă timp și nu doresc să fac acest lucru pentru că și mie îmi place să fiu leneșă. Domnule președinte, spune doamna Gresle, dacă grupul politic dorește să facă acest lucru, atunci votăm în iulie și săptămâna viitoare putem să deschidem un uh, termen de 24 de ore, de două zile pentru propunerea Calfin și să votăm la Strasburg, mm, luni sau marți. Și miercuri putem să și mergem la plenară cu această chestiune, nici nu este problemă. Calfin, preg. Domnul Calfin. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să hotărâm procedura și aceasta mai ales în interesul comisiei noastre. Sunt de acord cu doamna Gresle că acest document nu ține cont de ultimul acord. Însă, cred că trebuie să mergem și mai departe decât ultimul acord. Nu știu uh, care e poziția dumneavoastră, dar eu nu sunt total mulțumit de ce s-a hotărât ieri. Deci, în orice caz, cred că în orice caz ar trebui să mergem puțin mai departe, cel puțin în comisia noastră, decât s-a obținut la acest acord. Însă, dacă doriți să scriu raportul, o pot face fără problemă până mâine seară. Aceasta ar însemna că ar fi nevoie de mai mult timp până vor fi traduse, tradus documentul, apoi va trebui să convocăm o reuniune a comisiei, vom avea timp, nevoie de timp pentru amendamente și apoi să uh, mai organizăm o comisie pentru a vota acest raport. Și eu mă tem că raportul va ajunge la plenară fără avizul uh, Comisiei de Control Bugetar. Sunt conștient încă o dată de faptul că acest aviz nu ține cont de ultimile evoluții, asum acest lucru, dar haideți să depunem amendamentele pentru că dacă nu, procedura va fi uh, mult prea uh, anevoioasă. Nu cred pentru că atunci colegul Gaultieri ar fi avut aceeași problemă la buget. Deci venim cu o ofertă ciudată, și anume ca traducătorii de la două comisii să traducă aceleași versiuni, de două ori. Deci nu cred că e corect ceea ce spuneți, pentru că problema aceasta o are și Comisia pentru Bugete și aceasta a spus că dacă grupul politic uh, uh, decide săptămâna viitoare, atunci se va vota o săptămână mai târziu la Strasburg, dacă este cazul. Dacă nu, atunci cu siguranță vom consuma și mai mult timp. Deci, eu cred că este o procedură inutilă, dată fiind baza de lucru veche pentru că deja știm că au avut loc evoluții ulterioare. Eu nu vreau să muncesc acum pe această bază de lucru. Am spus acest lucru și data trecută. Îmi pare rău, îmi pare rău că această procedură a fost demarată mult prea devreme, îmi pare rău că ne aflăm în această situație, dar nu vreau să modific acum această veche versiune cu 100 de amendamente. Uh, Am putea având în vedere că, după câte ne-au spus secretariatul, neoficial, pentru că oficial nu ni s-a spus nimic, în următoarele ore putem să hotărâm ca raportorii pentru punctele 8, 9 și 10, deci Calfin, Balcis și Herzog, pot să aibă contacte cu grupul de lucru al Parlamentului European și raportorii din celelalte comisii, pentru a vedea care sunt marjele de modificări uh, pe care le putem face rapid pentru apoi a depune amendamente. Vă rog, domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W zasadzie pan sformułował wniosek do doktor... Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut o propunere care este exact ce mă gândeam și eu. Când am ascultat pe domnul Calvin și pe doamna Gresle, am fost puțin dezorientat, pentru că aveam impresia că doamna Gresle uh, se gândea la altceva decât domnul raportor și astfel se risca să se dezinformeze comisia. De aceea sprijin propunerea dumneavoastră pe cei uh, care se ocupă de punctele 8, 9 și 10 să se reunească și să evalueze situația, ca să vadă exact care, cum stau lucrurile, nu doar din punctul de vedere al Comisiei pentru buget și mm, control bugetar. Înțeleg justificarea doamnei Gresle, care spune că nu dorește să reia toată această muncă și nu e vorba aici de lene, dar cu toții avem uh, limite, uh, energia noastră are limite. Și acesta este unul din cazurile în care nu trebuie să facem lucrurile în inutil. Mulțumesc! Deci dacă dorim să mergem mai departe, putem să ascultăm și pe domnul Balcitis, care este raportor pentru punctul 9, bugetul rectificativ pentru serviciul extern. Vă rog! Ačiū, gerimas pirmininkė. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Situația mea este poate mai ușoară în ceea ce privește bugetul rectificativ, pentru că am o singură sumă și anume 9 milioane 500 de mii de euro pentru 2010. Această sumă este împărțită în două categorii. 8 milioane 870.000 din contribuțiile suplimentare ale statelor membre ca procent din, procente din PIB și cealaltă parte 645.000 de euro impozite, impozitare a unor venituri și din uh, fonduri de pensii. În viitorul meu aviz nu este în conf- nu intră în conflict cu tema discutată de doamna Gresle și domnul Calfin, ci putem să respectăm ceea ce am spus mai de mult. Voi repeta aici aceste lucruri și anume că în anul 2010, bugetul pentru 2010 prevede um, 1625 de persoane suplimentare în total, parțial de la Comisie, parțial de la Consiliu, și 100 de persoane noi, de noi angajați care vor fi recrutați. Cheltuielile administrative vor fi finanțate din bugetul Comisiei și de la 1 ianuarie anul viitor, Serviciul de Acțiune Externă va avea propria sa secțiune, după cum uh, am căzut de acord. Și acesta va rămâne o, pre- o prevedere mm, permanentă apoi. Acestea sunt aspectele pe care le-am discutat deja în trecut. Bineînțeles, controlul parlamentar trebuie consolidat și trebuie să verificăm modul în care se desfășoară acțiunile externe și implementarea politicii de securitate. Trebuie de asemenea să creăm o nouă secțiune la buget pentru a asigura buna funcționare a serviciului, să se separe cheltuielile administrative de celelalte și Comisia ne va prezenta um, conturile, uh, contabilitatea sa pentru a asigura controlul din partea bugetului și procedura de descărcare bugetară pentru cheltuielile administrative, așa cum se întâmplă și cu cheltuielile comisiei și pentru a asigura neutralitatea bugetului pentru a evita duplicarea serviciului de acțiune externă activității sale cu activitățile altor instituții europene. Cred că aceste principii din aviz uh, sunt acceptabile și pot uh, să trimit documentele la traducere și vom putea respecta termenele care vor fi hotărâte. Grație. Vă mulțumesc. Dacă nu aveți intervenții la acest punct, trecem la punctul următor, statutul funcționarilor. Um, tot în pachetul pentru Serviciul de Acțiune Externă. Colega Herzog este raportor aici. Nu este? Uh, domnul Gaer. Nu sunt doamna Herzog, după cum e limpede, dar sunt acum în situația dificilă de a o reprezenta pe doamna Herzog astăzi. Dificilă pentru că am primit documentul doamnei Herzog doar uh, la scurt timp înainte de această reuniune nu am putut să o învăț pe de rost această versiune și poate că o să uh, o să ezit puțin în prezentarea mea. Discutăm despre modificarea regulamentului de care se ocupă jurii, și anume regulamentul privind statutul funcționarilor. Doamna Herzog, după primul schimb de opinii de la prima reuniune, a ținut seama de chestiunile discutate și a elaborat un document care, în mare, conține lucrurile asupra cărora am convenit la comisia noastră, și anume, întrebarea esențială, cum tratăm funcționarii, cum îi uh, legăm de Uniunea Europeană în ceea ce privește Um, angajarea lor aici, lucru care este mult mai ușor în cazul funcționarilor europeni decât în cazul funcționarilor care vin din uh, teritoriu. Doamna Herzog, așadar, a spus că va prelucra lucrurile care țin de noi și anume uh, împărțirea clară a responsabilităților, astfel încât la descărcare și la răspundere să știm foarte clar despre ce discutăm. Să știm așadar cum anume arată ierarhia și loialitatea la nivel european, pentru ca în mod corespunzător, din punctul de vedere al banilor, să știm clar cui îi uh, vine răspunderea. Discutăm despre considerentul 4A, un considerent nou care, în ceea ce privește regulamentul uh, statutului funcționarilor, specifică faptul că loialitatea și independența tuturor angajaților și lucrătorilor Serviciului de Acțiune Externă, indiferent de proveniența acestora, uh, este plasată sub umbrela Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, uh, reiau, pentru că m-am încurcat, spune vorbitorul, doresc să menționez eliminările din text, pentru că, iată, au fost eliminate chestiuni care puteau să uh, pună dificultate chestiunea răspunderii. Când vine vorba despre responsabilități, răspundere, ierarhie și așa mai departe, uh, trebuie să știm clar cum anume um, arată loialitatea funcționarilor pentru acest uh, serviciu pentru acțiune externă de la bun început. Mulțumesc! Grazie, onorevole eh, Mulțumesc, domnule Gheher. Acum uh, trecem la punctele 11, 12 și 13, pentru care raportor este domnul Rivelini, dar uh, dânsul va fi înlocuit de doamna Gresle care ne va vorbi despre punctul 11 la început, modificarea regulamentului Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene în ceea ce privește serviciul european pentru acțiune externă, deci modificarea regulamentului 1605 din 2002. Ja, vielen Dank. Ich muss den Kollegen Rivellini entschuldigen. Mulțumesc. Îmi cer scuze numele colegului Revelini. Bugetul este Așadar, cel um, care este aici important, pentru că aici avem cel puțin trei puncte care trebuie reglementate. În primul rând, fără un plan bugetar, SAE nu fi, va fi o instituție. Așadar, trebuie să reglementăm totul în așa fel încât la articolul 1 toate cele trei modificări ale planului bugetar să fie tratate o singură dată. Toate instituțiile uh, create prin tratatul de la Lisabona trebuie așadar incluse odată Consiliul European, trebuie uh, Consiliul și uh, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă. doresc să stabilesc totul cu colegul Rivelini, pentru că acum, prin prisma tratatului la Lisabona, trebuie să uh, reluăm uh, mereu totul. Uh, dorim să facem totul o singură dată așadar, nu este o declarație de război la adresa președinției Consiliului, însă dorim să facem totul o singură dată. În ceea ce privește um, interfețele competențelor, ei bine, trebuie să stabilim foarte clar sau să delimităm foarte clar competențele. Serviciul European de Acțiune Externă va administra banii Comisiei Europene în terțe state. O problemă atât pentru noi cât și pentru Curtea de Conturi, care în avizul său, desigur, a fost extrem de critică. Uh, Așadar, trebuie să încercăm să uh, oferim o răs- anumită răspundere ambasadorilor la acest capitol pentru ca ei să-și asume răspunderea. Comisia uh, stabilit obligativitatea unei declarații anuale în ceea ce privește alocarea de mijloace în uh, terțe state. Este o chestiune de care avem nevoie, dar pe care Consiliul a eliminat-o la uh, masa negocierilor în, în deciziile sale. Așadar, dacă vor exista aceste declarații anuale, acestea vor trebui să ne parvină și nouă, lucru care trebuie specificat foarte clar. Deci la dorința noastră trebuie să avem acces la acestea. Există delegații care consumă 10%, de exemplu, din uh, bugetul pentru uh, ajutorare. Deci cred că dacă e, e foarte important să avem acces la documente. Amintesc acum dezbaterea privind Afganistanul, unde ambasadorul ar fi fost un partener foarte interesant de discuție pentru noi. Așadar, v-aș ruga ca această reglementare, care acum ne parvine nouă tuturor, să conțină și aceste aspecte. De asemenea, specific faptul că ar trebui să existe linii bugetare pentru fiecare reprezentant special. Misiunile Consiliului trebuie să fie mult mai clar reprezentate din punctul de vedere al costurilor pe viitor. În ceea ce privește ambasadorii europeni, mai există câteva aspecte importante. Trebuie să vedem ce drepturi și posibilități are Comisia uh, în cazul în care nu este mulțumită de activitatea acestora. Pentru că acești ambasadori sunt sub uh, uh, competențele doamnei Ashton și atunci trebuie să vedem cum anume putem uh, face ca Comisia să exercite influența asupra ambasadorului european care nu mai aparține neapărat de ea, dar care consumă totuși bani europeni la final, uh, dacă avem uh, ghinion, putem să uităm de descărcarea bugetară pentru Serviciul de Acțiune Externă, pentru că mm, nu vom mai avea succes nici cu aceasta dacă nu reușim. Răspunderea este o problemă concretă. Ea nu trebuie să fie stipulată doar pe hârtie, ci trebuie să fie transpusă în realitate în ceea ce privește statele uh, membre. Deci, discutăm despre situația în care răspunderea trebuie să devină într-adevăr o chestiune palpabilă. Sigur, când vorbim despre descărcare, mereu ajungem la întrebarea ce este o descărcare. Unii colegi cred că este suficient să stipulăm pe hârtie dreptul de descărcare și acesta devine realitate. Dar ce facem când discutăm despre transpunerea lui în realitate și despre faptul că ea nu rezultă din cauza lipsei clarificării competențelor și delimitării competențelor? Cred că ar fi bine ca noi toți să insistăm pe uh, aplicabilitatea descărcării. În ceea ce privește personalul, aceasta este iarăși o problemă. Ar trebui să tratăm chestiunea angajaților temporari astfel încât statutul acestora să fie reglementat în așa fel încât să discutăm despre un control real. dacă e totuși să renunțăm la drepturi de descărcare în practic, atunci ar trebui cel puțin să primim drept un, un drept nou. Și am propus aici ca pe viitor să bugetăm uh, Fondul European de Dezvoltare. Ar fi uh, o chestiune despre care s-a mai discutat, dar care ar trebui să fie stipulată și în scris. Un alt punct cu care nu sunt de acord cu domnul, la care nu sunt de acord cu domnul Galtieri în ceea ce pește auditul uh, Ehm, ei bine, pe viitor aș dori ca auditul intern să fie unul care să beneficieze de experiență și care să se asigure de faptul că comisia um, are o viziune asupra ceea ce se întâmplă la Serviciul European de Acțiune Externă. Discutăm despre faptul că costurile administrative uh, se combină cu costurile operaționale și atunci trebuie să știm exact cum arată situația. În principiu, acestea sunt aspectele esențiale pe care am considerat că trebuie să le reglementăm. Ca orar, planul bugetar ar trebui să fie finalizat în momentul în care în momentul în care Consiliul emite propriul regulament, cred că în iulie putem să prezentăm primul proiect și apoi, în funcție de decizia Consiliului, să deschidem uh, termenul uh, pentru finalizare. Sau, eventual, putem să facem o primă și apoi o a doua lectură și să mergem apoi mai departe. Oricum, acest lucru nu mai este atât de important. Important este să beneficiem de sprijinul colegilor noștri la toate punctele prezentate anterior. Mă preocupă și chestiunea um, serviciului ambasadorilor europeni și modul în care acesta trebuie structurat astfel încât ambasadorii să știe ce răspundere poartă în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Acestea au fost ideile pe care am dorit să vi le prezint. Mulțumesc! ha trattato tutte. Mulțumesc. Ați abordat toate cele trei puncte pe ordinea de zi. Punctele 11, 12 și 13, deci. Um, also, <clears throat> danke, Entschuldigung. Îmi cer scuze. De punct 12. Așadar, la punctul 12, nu, continui cu punctul 13, este vorba despre revizuirea trienală a regulamentului financiar. Avem această revizuire de puțin timp, oferă însă o mare marjă de activitate și uh, totul uh, trebuie simplificat, lucru care este posibil. Așadar, uh, nu avem motiv de îngrijorare. Revizuirea trienală este foarte ambițioasă. Comisia a prezentat bune propuneri în ceea ce privește această chestiune. Există 180 de articole, dintre care 19 sunt uh, uh, caduce. Am purtat o discuție pe acest subiect săptămâna, uh, în această dimineață. Versiunea reformată a documentului din 2001 presupune faptul că trebuie să ne preocupe articolele care au fost tratate de comisie. Așadar, trebuie să clarificăm acum cu serviciul juridic dacă discutăm într-adevăr de o versiune reformată pentru a vedea care este marja noastră de mișcare. Este vorba despre uh, această marjă care ne arată exact uh, în ce termen trebuie să ne mișcăm privind uh, rectificarea bugetului uh, pentru această chestiune. Deci Trebuie să vedem care este situația, pentru că dacă trebuie să tratăm toate chestiunile ce țin de planificarea bugetară, pot să mă ocup de partea ce ține de tratatul de la Lisabona doar la final, pentru că altfel, uh, de exemplu, cred că vom fi într-o situație prea dificilă. Deci mizăm pe simplificare. Simplificare uh, în baza tratatului de la Lisabona, a planificării bugetare. Revizuirea trienală va reprezenta într-adevăr o poveste ambițioasă. Pentru toate cele trei proceduri, eu și colegul Rivelini am uh, solicitat în baza articolului 51 să existe un raport și un vot în Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Control Bugetar. Cred că planificarea bugetară uh, trebuie să fie abordată astfel avem Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Control Bugetar care trebuie să concretizeze două conținuturi și suntem așadar în aceeași barcă cu toții. Cred că cu articolul 51 putem să oferim un uh, model de bună colaborare în instituția noastră. Asta în loc să ne războim unii cu ceilalți, desigur. Revizuirea trienală cred că va putea fi prezentat într-o primă lectură până la finele acestui an. Așadar, vom uh, încerca să transpunem totul în realitate, dar dat eh, fiind articolele care trebuie să fie tratate și dată fiind uh, procedura de implementare, trebuie să vă spun că întregul demers este extrem de complicat. În ceea ce privește Lisabona, am prevăzut uh, faptul că acest proiect poate să fie cel care să fie tratat mai la final pentru că durează foarte mult. Trebuie să așteptăm așadar uh, rezultatele finale. Deocamdată acesta este orarul, calendarul și cred că vom reuși, pentru că data trecută colaborarea a fost foarte bună între noi și colegul Pahort, care între timp a devenit premier al Sloveniei. Și atunci am încercat să cooperăm cât se poate de eficient. Cred că cu revizuirea trienală avem acum șansa unică de a face procedura bugetară mult mai uh, uh, ușor abordabilă. Acum aș sugera simplificări ale uh, sectorului cercetărilor, de exemplu. Ar trebui așadar să solicităm comisiei uh, să trateze fondurile specializate astfel încât acestea să fie tratate astfel, altfel. Pentru că am impresia că unele fonduri își scriu propriile finanțe, lucru care a devenit deja practică uh, înrădăcinată. De exemplu, în ceea ce privește dobânzile privind prefinanțarea, am stabilit la bugete că se poate renunța la acestea. Uh, Însă în proiectul, în programul uh, cadru de cercetare se vehicula faptul că aceste dobânzi trebuie să fie mărite. Ei bine, în ceea ce privește aceste dobânzi pentru prefinanțare, acest punct reprezintă cel mai problematic aspect când vine vorba despre plângerile ce sunt depuse în raport cu banii europeni. Ar fi așadar foarte important să tratăm această chestiune. Deci ar trebui să încetăm cu toții să ne chinuim, să tratăm textele juridice, pentru că de cel mai multe ori ne scapă foarte multe lucruri. Cu acestea am terminat. Doamna parola. Mulțumesc. Dau acum cuvântul directorului general al Direcției Generale pentru Buget uh, de la Comisia Europeană, domnul Juan Jean. Merci, président. Je voudrais peut Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la câteva elemente menționate de doamna Gresle. Mai întâi, în ceea ce privește propunerea de modificare a regulamentului financiar după intrarea în vigoare, după intrarea în funcție a serviciului pentru acțiune externă, aș reaminti propunerea Comisiei în ceea ce privește declarația de asigurare Este o orientare prezent, afirmată clar de comisie, de colegii noștri de la Direcția Generală EDCO, care doresc uh, să consolideze controlul asupra um, acestor, uh, acestei părți uh, din serviciu în mod general. Din păcate, însă, Consiliul uh, nu a adoptat, nu a agreat propunerea noastră și s-a ajuns la o formulare de asistență la directorul general care deleagă, dar este o formulă care, după părerea noastră nu, noastră, nu este suficient de fermă. De aceea salutăm intenția Parlamentului de a face o propunere de consolidare a controlelor, de sporirea acestora printr-o declarație de asigurare. În ceea ce privește responsabilitatea foștilor agenți temporari, am făcut analize juridice aprofundate, având în vedere tot întrebările puse de Parlament și concluzia la care am ajuns este că regulile care se vor aplica foștilor agenți temporari, diplomați din statele membre care vor fi funcționat în acest serviciu și apoi vor fi revenit în serviciul diplomatic național. Aceste reguli ne permit, deci, ca oricând, chiar dacă aceștia au uh, părăsit Serviciul European de Acțiune Externă, să putem uh, să uh, îi uh, urmărim uh, și putem să furnizăm toate aceste informații direct doamnei Gresle, dacă este nevoie. În ceea ce privește auditorul intern, ieri, cred că la inițiativa reprezentanților Parlamentului European s-a ajuns la un acord în legătură cu acest aspect. Este o formulare care, după părerea noastră, nu exclude că într-un alt cadru decât cel al deciziei, să se hotărască ca auditorul intern al serviciului să fie cel al comisiei. În proiectul de decizie discutat ieri la Madrid, această orientare este una de cooperare, dar este evident că cooperarea va fi cu atât mai ușoară dacă autorul, uh, auditorul intern al serviciului este și auditorul intern al Comisiei. Acest lucru nu exclude însă posibilitatea ca auditorul extern, intern al Comisiei uh, să presteze acest serviciu. În ceea ce privește calendarul, Cred că m-am exprimat deja în legătură cu acest aspect aici, în uh, alte situații în Parlamentul European, că doresc ca această decizie să fie luată rapid pentru ca serviciul să poată să înceapă să funcționeze cât de repede în toamnă. Deci, iată, deja vom fi așteptat mult având în vedere că partenerii din statele terțe care așteaptă crearea acestui serviciu despre care tot aud, acestui serviciu despre care tot aud, își pierd răbdarea. Și chiar credibilitatea acestui serviciu este pusă sub semnul întrebării dacă mai pierdem vremea în uh, crearea lui și în stabilirea cadrului juridic care îi va permite să funcționeze. Acum câteva cuvinte în legătură cu revizuirea trienală primul rând, e vorba de o revizuire trienală și apoi de o reformare. Deci, mai întâi e vorba de o propunere de modificare. Este evident că dacă ar fi fost vorba de o simplă reformare care nu ar fi modificare modificarea substanței textelor, marja de manevră pentru amendamente ar fi fost, bineînțeles, limitată, pentru că nu s-ar permite modificări de substanță, dar în cazul în speță, după cum am spus, mai întâi uh, e vorba de o revizuire și ni se pare legitim ca Parlamentul să poată să propună amendamente în cadrul acestei proceduri și Comisia, bineînțeles, în momentul respectiv va lua poziție față de acestea. În ceea ce privește relația dintre regulamentul financiar general și regulamentele financiare sectoriale, Aș dori să spun și în legătură cu acest subiect câteva lucruri și am spus deja că Comisia dă multă importanță, acordă multă importanță coerenței între regulamentul financiar general și uh, regulamentele financiare sectoriale care vor fi propuse ulterior în cadrul procesului de pregătire a viitorului cadru financiar. După cum am spus în această dimineață și la Comisia pentru Bugete, domnul comisar pentru buget a, și-a informat colegii în mod foarte clar în contextul uh, discuțiilor din Colegiul de Comisari, deci a informat foarte clar în legătură cu necesitatea respectării principiilor fundamentale din regulamentul financiar. Și ne organizăm astfel încât chiar la Direcția Generală pentru Bugete, când vor fi elaborate regulile sectoriale, sectoriale acestea să respecte regulamentul financiar. Deci, cred că, sper că ceea ce am spus va, va asigura pe doamna Gresle și toți ceilalți membri ai acestei comisii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie. Vă mulțumesc și acum trecem la celălalt punct de pe ordinea de zi. E vorba de studiul privind dificultățile statelor membre privind gestionarea fondurilor structurale uh, în perioada de programare 2007-2013. Are cuvântul acum domnul Blumeyer de la Blumeyer Sons pentru a ne prezenta studiul realizat. Are cuvântul domnul raportor Liberațchi. Thank you. Yeah. Um, I'm going to uh, briefly present... Mulțumesc. O să vă prezint un studiu care a fost organizat în ultimile șase luni. Trecem la un domeniu foarte diferit, Trecem în, venim înapoi în Uniunea Europeană. E vorba despre fonduri structurale și mai ales de problemele cu care s-au confruntat statele membre în instituirea sistemelor pentru cadrul financiar 2007-2013. Foarte pe scurt, cele patru domenii la care mă voi referi sunt obiectivele uh, și metoda folosită pentru a obține aceste rezultate, uh, rezultatele și până la și în fine concluzii și recomandări. Uh, ce ni s-a cerut să facem, în primul rând, a fost să trecem în revistă uh, Uh, din punct de vedere critic, dar și constructiv, uh, problemele cu care s-au confruntat statele membre câteodată tendința este să punem uh, accentul pe probleme, pe problemele cu care s-au confruntat statele membre, însă am fost rugați să identificăm și domeniile în care se pot aduce schimbări pentru a îmbunătăți situația în ce privește controlul și gestionarea fondurilor structurale. De ce? De ce acest stadiu cu privire la uh, problemele în procesul de control și de gestiune? Unul dintre motive îl reprezintă unul dintre motivele care au, au determinat Parlamentul să solicite acest studiu Comisiei e că uh, s-a constatat că uh, revizuirea sistemelor de control și de gestionare pentru diversele programe au, uh, s-a făcut foarte lent. Deci, în noiembrie 2011, doar 75% dintre sisteme au fost uh, aprobate ceea ce a avut un efect și asupra ratei plăților înspre statele membre și dacă vă uitați la rata de plată până la sfârșitul anului 2009, puteți constata că uh, această rată este mică dacă facem comparația cu perioada de programare anterioară. Deci dacă facem o comparație cu anul 2002 și 2009, anul 2009, a fost al treilea an de programare financiară, constatăm că există o diferență foarte mare în ce privește rata, plate, uh, rata plăților. Care a fost metoda uh, folosită? Am avut uh, foarte multe studii de birou. Comisia Europeană ne-a pus la dispoziție date uh, foarte numeroase în ce privește sistemele de control și de gestionare în statele membre. Uh, de asemenea, s-a folosit foarte mult și activitatea științifică existentă în domeniu și apoi am avut și un studiu um, între autoritățile de auditare din 25 uh, de state membre, 47 Uh, de astfel de autorități au răspuns pozitiv. De asemenea, am uh, desfășurat și interviuri în Bulgaria, Spania, Franța, Grecia, Letonia și Portugalia. Și în urma acestui studiu, și aici aveți uh, pe slide un grafic cu verde și ne-am dat seama că în ceea ce privește autoritățile de audit, foarte multe ne-au răspuns cam jumătate, 25 uh, din statele membre și 70% din asistența pentru fondurile din perioada 2007-2013. Care au fost principalele întrebări pe care le-am pus în aceste studii și interviuri? Care a fost experiența cu cadrul de reglementare? care a fost o experiență în ce privește structura de organizare, de exemplu, autoritățile de audit, autoritățile de certificare și care a fost și experiența cu actori, așa numiți actori, sursele, resursele umane necesare pentru aceste sisteme. Instrumentele, sistemele de gestionare a informațiilor folosite și apoi două întrebări mai uh, generale am constatat că există un echilibru între o preocupare legată de controlul fondurilor structurale și un echilibru în ceea ce privește conținutul politicii de coeziune. Și, în fine, recomandările pentru perioada de după 2013, uh, uh, viitoarea programare financiară. La intrare există un document care prezintă în amănunt toate rezultatele noastre, însă în uh, intervenția mea nu voi face decât să fac o prezentare succintă a rezultatelor noastre principale. În legătură cu cadrul de reglementare, am uh, descoperit că în proporție de 52% din uh, persoanele intervievate, din autoritățile de audit, au spus că s-au confruntat cu probleme, probleme minore și majore, 15% din uh, probleme uh, spuneau că e vorba de o implementare lentă a programelor. Și în acest context al cadrului de reglementare s-a constatat că cerințele ori nu sunt suficient de uh, clare, că există lacune și 50% din persoanele intervievate au uh, dat acest răspuns la întrebarea noastră în legătură cu organizarea uh, sau uh, instituirea autorității de audit sau de certificare. Am acoperit mai multe domenii, însă acesta este singurul domeniu cu unde am primit rezultate pozitive. 45% din respondenți au spus că au avut probleme. Și mai, aceasta mai ales în legătură cu instituirea unor noi instituții. E foarte interesant să constatăm că, de exemplu, uh, problema conflictului de interese sau a separării limitate între misiunile uh, fondurilor structurale nu pune probleme pentru acest, uh, această programare financiară, cel puțin. Poate și datorită uh, interesului acordat acestei probleme în perioada precedentă. În ce privește actorii, res, resursele umane, numărul de persoane alocate acestor sisteme, experiența acestor persoane. Constatăm că majoritatea respondenților au exprimat preocupări 40% dintre ei au spus că s-au confruntat cu dificultăți minore și 18 s-au confruntat cu probleme mai mari, care au influențat uh, implementarea uh, unui proiect sau uh, plățile care ar fi uh, problemele legate de personal, 70% dintre respondenți spus că, au spus că uh, problema personalului era uh, majoră și în interviuri am constatat că în contextul crizei economice se pare că există foarte multă presiune asupra posturilor bugetare. Totuși, cerințele de control implică uh, un volum mai mare de personal. Deci aceasta este uh, ideea de bază. În ceea ce privește gestionarea sistemelor de informații, Aici am avut uh, răspunsuri foarte negative. Două treimi dintre respondenți au spus că au, s-au confruntat cu probleme și probleme în general. Un sfert s-au confruntat cu probleme grave și se pare că problema cea mai gravă ar fi uh, această, uh, crearea noilor sisteme de informații. Se face diferența între răspunsurile dintre primite de la vechile state membre și cele de la noile state membre, problema cu personalul se regăsește mai ales în noile state membre. Și, în fine, uh, o concluzie generală, am pus această întrebare, am pus-o cu ocazia interviurilor. Se pare că există percepția că echilibrul între control și conținut nu mai este perfect. Și din toate răspunsurile pe care le-am primit și în interviuri am constatat că se pare că există cerințe de reglementare pentru acest uh, cadru. În orice caz, aceasta ar fi sugestia. Și uh, uh, aceasta pur și simplu uh, face ca atenția să nu fie concentrată doar pe conținut. Beneficiarii, de exemplu, sunt uh, împiedicați în activitatea lor uh, datorită constrângerilor uh, legate de personal și în domeniul inovării, de exemplu, uh, s-ar părea că e nevoie de mai mult control. Și pentru 70% dintre respondențe pare că uh, autoritatea de gestiune privind fondurile uh, structurale a petrecut uh, mai mult timp răspunzând la reclamații decât controlând dacă obiectivul a fost îndeplinit în ce privește cu un program. Aproape toți cei intervievați au spus că poate că ar fi necesar să se abordeze toate aceste probleme și să se simplifice și mai mult procedurile pentru a înlesni gestionarea și controlul acestor programe. O altă problemă care a revenit foarte clar și care este foarte importantă în acest context e că nu ar trebui să se facă schimbări radicale ci că schimbările ar trebui să fie mai degrabă treptate, având în vedere că e nevoie de, uh, a fost nevoie de un uh, efort imens pentru a, uh, pentru a crea aceste sisteme. Deci trebuie îmbunătățite aceste sisteme și nu schimbate radical. Încă un aspect din concluziile acestui studiu, care ar fi domeniile care necesită o atenție specială, e sugestii în legătură cu uh, consiliere mai uh, clară, mai promptă în ce privește uh, regulamentul. De asemenea, că ar fi bine să ne axăm mai mult pe uh, fraude. E un aspect care a revenit adesea în răspunsuri și pentru a trece acum la recomandări, um, în dezbaterile noastre, accentul s-a pus foarte mult pe problema proporționalității, care figurează în regulamentul general. Există câteva excepții ce privește uh, necesitățile pentru programele foarte mici, dar dacă examinăm datele, când am discutat cu autoritățile de uh, gestionare care administrează aceste programe mici, ne dăm seama că doar foarte puține programe uh, beneficiază de pe urma lor. De exemplu, în legătură cu programul cadru de cercetare, ne dăm seama că există o, un prag limită de 750 de euro și doar 29 de uh, programe au beneficiat de această facilitate și un mare număr de programe nu s-au încadrat pentru că nu au îndeplinit o a doua cerință de o uh, ecofinanțare maximă de 40%. Am avut uh, dezbateri pe o altă temă în legătură cu eficientizarea controlelor de audit la nivel orizontal. E un uh, domeniu care e mai mult de competența statelor membre. Și aici avem impresia că asistăm la o suprapunere a eforturilor, deși în regulamentul uh, general se face diferența între diversele misiuni, se vorbește despre uh, autoritățile de audit și de certificare, câteodată chiar la, până la nivel regional. Totuși, uh, există această uh, suprapunere care uh, duce la o uh, multiplicare a eforturilor de activității de control. În statele membre în care se exercită aceste funcții la niveluri diferite, atunci când uh, autoritatea de audit funcționează doar la nivel uh, național, uh, există o activitate de cercetare la nivel de certificare la nivel regional, apar suprapuneri. Și, și când statul membru e format din mai multe structuri administrative, landuri, de exemplu. O, un alt aspect dezvoltat un, în raport este eficientizarea la nivel regional. Experiența cu auditurile ne-a arătat că Uh, în uh, controlele de audit uh, se studiază aceleași probleme, se controlează aceleași domenii și poate că am putea să îmbunătățim situația. În Curtea de Conturi, în raportul anual al Curții de Conturi, sistematic constatăm că foarte multe misiuni sunt derulate anual în statele membre. Dacă nu mă înșel, anul trecut a fost vorba de 900 de misiuni și am întrebat câte din aceste misiuni din statele membre sunt misiuni comune cu statele membre și cu autoritățile de audit naționale sau regionale din statele membre și am aflat că, de fapt, uh, există o, uh, uh, un număr limitat de acțiuni comune și există un proiect pilot pentru ca acțiunile de audit în, Oland, în Olanda, în Republica Cehă și în Danemarca, însă autoritățile regionale de audit, dar și cele naționale, când își prezintă rapoartele se întreabă de ce nu putem avea mai multe acțiuni comune de acest tip. Ar putea să întărim cooperarea existentă pentru a stimula și mai mult activitatea în comun. În fine, cum am putea să beneficiem de pe urma acestor recomandări? Parlamentul a adoptat un regulament cu privire la simplificare în anul 2009 și reglementările care trebuie să fie uh, adoptate în acest an nu au dus la o evaluare de impact sistematică. A existat o consultare, însă considerăm că uh, în acest domeniu ar putea exista mai multă cooperare. Într-un alt studiu am uh, cerut autorităților de audit să ne informeze în legătură cu experiența lor în ce privește consultările și cam o treime au spus că au fost consultate și că uh, punctul lor de vedere a fost luat în seamă. Însă majoritatea spun că ori nu au fost consultate, ori că nu au reușit să transmită mesajul lor sau să, nu au reușit să își impună ideile de simplificare. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Liberațchi. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, dacă îmi permiteți, aș dori să spun de ce am cerut acest studiu. Uh, mai întâi s-a pus uh, problema ratei de absorpție și apoi cea a ratei de eroare, procentului de eroare. Și dacă ne uităm la rata de absorpție, la jumătate perspectivei financiare, ...2007-2013 a fost uh, de 12% și i niepowtórzone în obecnej perspektywie. Așadar, tendința este una pozitivă. Previziunile negative nu au fost atât de grave. Sigur, acum, cu criza economică și financiară, se explică unele dificultăți uh, ale statelor membre, însă, totodată, avem acum o imagine clară a uh, înmulțirii uh, legăturilor dintre perioada de acum și cea a finalizării. Uh, și acum în ceea ce vește rata eșuării. Uh, în aceste, din aceste 12%, um, uh, de plă- plăți au existat o rată de eșoare de 11%, deci destul de mare. Anul 2009 însă a adus noi speranțe în ceea ce privește rata eșuărilor, pentru că, iată, s-au efectuat îmbunătățiri majore. Ați uh, menționat încă un lucru în studiul dumneavoastră, care a fost foarte important pentru noi. Deci, rata scăzută a eșuării, una proporțională cu uh, accesarea mijloacelor și cu atingerea obiectivelor. Aș dori să subliniez încă un lucru menționat de dumneavoastră aici. S-a investit prea mult efort uh, în exercitarea controlului, astfel încât uh, deseori a fost pierdut din vedere obiectivul cărora trebuie să le servească mijloacele financiare utilizate. Aș dori să subliniez aici faptul că Comisia trebuie să se să asigure că este respectat principiul proporționalității, însă atingerea obiectivelor nu trebuie să fie înlocuită de controle nesfârșite. În uh, sinteza noastră și în uh, recomandări, doresc să mai subliniez încă un aspect menționat de domnul Blomayer foarte punctat. Există patru domenii la care se referă aceste recomandări. Uh, avem o rată a succesului de 40% și chiar mai mare. Toate propunerile dumneavoastră nu necesită o finanțare adițională, ci este vorba despre organizarea unor mecanisme de reglementare, de exemplu Uh, emiterea de uh, norme, de directive și îmbunătățirea comunicării între statele membre, între beneficiari și așa mai departe și uh, Comisia, Comisia Europeană. Deci câteodată este nevoie doar de o muncă decentă și nu de finanțare adicțională, deci de o mai bună organizare pentru a avea succes. Noi, cei de la Comisia Cont, ne-am pus întrebarea dacă nu cumva sistemul uh, necesită o măsură de reformare majoră. Un răspuns satisfăcător pentru mine este următorul. 33% dintre persoanele chestionate susțin conceptul schimbărilor majore. Prin urmare, 64% sunt uh, de acord că sistemul funcționează foarte bine, deci restul populației, prin urmare, că nu este nevoie de schimbări majore. Sigur, pe plan intern situația ar trebui îmbunătățită, ar trebui îmbunătățită comunicarea, pregătirea personalului, cooperarea între statele membre și Comisia Europeană și între beneficiari. Așadar, raportat la obiectivul prestabilit, putem să uh, conchidem că am primit aici un studiu care, pe de o parte, oferă răspunsuri la întrebările uh, ridicate de noi și, de cealaltă parte, ne oferă o viziune de ansamblu bună și, în al treilea rând, uh, uh, pledez pentru acceptarea acestui studiu, mulțumindu-i domnului Blomayer și echipei sale. Mulțumesc! Grație! Vă mulțumesc! Doamna Gresle are cuvântul. Blomayer, this is... Mulțumesc! Domnule Blomayer, un studiu foarte frumos! care, iată, mă lasă puțin într-o situație dificilă pentru că avem atâția oameni care nu înțeleg fondurile structurale. Deci, ați spus că dreptul comunitar este fie lacunar, fie ininteligibil, neinteligibil. Ați încercat să dați curs acestor neclarități? Pentru că poate am putea cataloga Uh, aceste neclarități într-un fel sau altul. Am o întrebare privind tabelul 11 de la pagina 32. Astăzi, în ceea ce privește lista neregulilor, aceasta a scăzut, însă sumele folosite neadecvat au crescut. Deci facem astăzi mai multe lucruri bine, dar uh, suma necesară este astăzi mult mai mare. Deci nu doar pentru fondul FEDER, ci și pentru celelalte ar fi interesant să vedem cum arată situația. Întrebarea acum este ce facem? După 5 ani de control bugetar, după 5 ani în care s-a investit în fonduri structurale, după 5 ani în care am avut uh, oarece probleme cu implementarea dreptului european, aș dori să știu acum ce anume am putea face pentru a îmbunătăți starea lucrurilor cât de cât. Mulțumesc, domnul Gaier. mulțumesc, domnule președinte. Recunosc și eu că am identificat câteva probleme în ceea ce privește interpretarea acestui studiu. Suntem aici cu toții de părere că fondurile structurale servesc creării unei mai bune coerențe la nivelul Uniunii Europene. Și ele reprezintă unul dintre instrumentele cele mai importante de care dispune Uniunea Europeană. Gestionăm aceste fonduri structurale separat și știm din rezultatele curții de conturi că rata eșecului la fondurile structurale este mult prea ridicată. De asemenea, știm că um, neregulile um, au loc în statele membre, deci vin din partea acestora. Domnul Blomayer a chestionat statele membre. Acum poate cer prea mult de la dumneavoastră, pentru că poate că pentru a-mi răspunde ar trebui să interpretați uh, mult mai în detaliu aceste date, dar vreau totuși să insist asupra unei întrebări. Și vă spun următorul lucru. Nu, cred că nicio autoritate din lume nu este entuziasmată de noi reguli, pentru că fiecare autoritate va spune foarte frumos, acum iată că primesc un sistem mai bine funcțional, Uh, dar în loc să spună, de fapt, în loc să spună acest lucru, va spune bine că cei de la Bruxelles au venit cu alte reguli. Nasol. Așadar, de cele mai multe ori, faptul că autoritățile percep o nouă regulă ca fiind o povară nu este o surpriză, pentru că aceasta este atitudinea normală la nivelul autorităților, instituțiilor, peste tot în lume. Percep regulile ca fiind o împovărare. Această rată ridicată a eșecurilor reprezintă uh, o, un motiv de discreditare a unuia dintre pilonii importanței Uniunii Europene. nu trebuie să dăm satisfacție euroscepticilor care vor profita de această situație și care vor trage concluzia că aparatul întreg european nu funcționează și că este inutil. Nu. Trebuie ca părțile non-eurosceptice uh, să-și uh, prezinte poziția pentru că sunt de altă părere. Statele membre însă vin și spun că nu trebuie să fim atât de atenți cu controlul, ci trebuie să fim atenți cu uh, deficiențele. Da, înțeleg această atitudine, pentru că majoritatea nu vor să fie controlate. Fiecare membru al curții uh, de conturi vine și ne spune însă că după al doilea pahar de vin, uh, statele membre recunosc că um, acestea văd banii de la Uniunea Europeană ca fiind bani ușor câștigați. Și sigur, orice formă de control uh, de la Bruxelles este și ea privită ca fiind o împovărare. E bine, când vin și aud că trebuie să ne concentrăm asupra combaterii înșelăciunilor, de fiecare dată, și asta pentru ca amuzamentul să atingă cote mas, maxime, uh, văd cu cât entuziasm, și asta spun sarcastic, urmăresc statele membre cazurile Olaf. Și atunci Mi se pare că această chestiune a înșelăciunii trebuie să, ar trebui să fie luată în serios mult mai mult și de statele membre. Per ansamblu, mi se pare că avem un nod gordian pe care putem să îl dezlegăm doar dacă ne axăm și mai serios și și mai ferm pe chestiunea simplificării. Pentru că astfel, reglementările ar fi reduse, simplificate, aparatul administrativ ar fi și el Uh, simplificat. Sigur, uh, inițial lui va conveni că va trebui să se conformeze noilor reguli, dar, pe ansamblu, totul va servi marelui scop al simplificării. Așadar, la final cu toții am putea obține satisfacție. Trebuie însă să fim atenți pentru ca rata eșecului să nu crească în, a, în acest proces al reformării, pentru că nu am face decât să transpunem problema într-un alt domeniu. Întrebare acum. După acest studiu, ce părere aveți la nivelul statelor membre? Care este motivul pentru care control, controlele de la Bruxelles sunt privite ca fiind uh, ceva împovărător? Mulțumesc. Onorevole Balcitis. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte fondurile structurale, administrarea acestora uh, este o sarcină foarte complexă, mai ales pentru noi de state membre, care trebuie să învețe să, face lucruri, să facă lucruri pe care nu le-au făcut până acum, într-un timp foarte scurt. Și este normal ca în anumite sectoare și în anumite domenii, în anumite zone, uh, să existe probleme în interpretarea informației și răspunderea la diferite uh, obligații. Este, a fost inevitabil acest lucru și e foarte bine că intrăm într-o nouă fază în care uh, căutăm să simplificăm regulile. Deci sprijin uh, um, îl sprijin pe colegul, pe colegul Liberațchi în sensul că procesul trebuie canalizat, îmbunătățit și trebuie ca rata de absorție uh, să fie analizată în mod mai transparent, să vedem exact cum uh, se fac lucrurile. Știu că este complicat. S-a spus că statele membre trebuie să se implice mai mult, dar cred că va fi greu ca statele membre să simplifice uh, procedurile de care se vor ocupa pe viitor. Poate ar trebui să facem altfel. Să dăm mai multă responsabilitate Comisiei Europene pentru uh, a face aceste lucruri complexe, pentru că doar Comisia este cea care cunoaște problemele din cele 27 de state membre și deci poate face propuneri uh, unor state membre pentru a simplifica anumite lucruri pe baza unor exemple. Astfel cred că putem aborda problema și cred că rolul Comisiei Europene trebuie să fie mult mai mare în acest domeniu. Allora, stiamo in rit- Suntem în întârziere. Dau întrebarea două minute pentru concluzii uh, domnului Blumeier. Thank you. Mulțumesc! În loc să iau, trag concluzii, voi încerca să răspund foarte rapid uh, la să reacționez la aspectele menționate. Doamnă Gresle, ați cerut detalii suplimentare. În studiu puteți găsi anumite detalii suplimentare. Eu uh, m-am ocupat de gestionarea Fondului Social European și deci am multe idei în legătură cu domeniile în care mai multe detalii ar fi utile. Venitul, um, calcularea veniturilor, de exemplu, sunt mult, ar putea fi multe discuții în uh, diferitele domenii, precum și legătură cu costurile, cum se stabilesc costurile. Poate există posibilități de îmbunătățire încă de la începutul liniilor directoare diferitele state membre și regiuni au existat diferite interpretări, discuțiile au, existat, au durat o vreme înainte să, de a fi disponibile linii directoare concrete, un îndreptar concret ca, pentru a explica lucrurile. În legătură cu rata irregularităților, Probabil că acesta este aspectul uh, cel mai slab din studiul nostru. Bineînțeles, am avut intenția să spunem ceva despre eficiența sistemelor, nu doar în ceea ce privește rata plăți, de plăți și uh, partea din fonduri care ajung la beneficiar, ci și din, cel, din celălalt aspect, din celălaltă perspectivă, dacă am reușit să reducem rata erorii, dacă noul sistem s-a dovedit uh, uh, util în acest sens. Poate a trecut prea puțin timp și am cerut Olafului date. Olaful ne-a trimis anumite date care uh, ne-a, primit, uh, ne-a permis să comparăm uh, uh, rata irregularităților doar pentru Fondul Social European, dar nu cred că putem să tragem concluzii pe baza puținilor date primite. Pe baza acestor date nu putem spune sigur sistemul funcționează pentru că rata erorii a scăzut sau nu și din ce motive. Și având în vedere întârzierea cu care s-a reușit să se demareze lucrurile în, în perioada actuală de uh, programare, uh, nu am, uh, avem încă la dispoziție suficiente informații, uh, sistemele nu au funcționat suficient, cel puțin așa ne-au spus majoritatea persoanelor pe care le-am consultat. Și un ultim aspect, bineînțeles, nu dorim să reducem importanța niciunor aspecte aici, și în gestionarea programului la care am lucrat eu, bineînțeles fiecare schimbare, fie că este pe termen, uh, fie că îmbunătățește lucrurile pe termen scurt sau lung, știm că atunci când apare ceva nou, uh, nu poate anticipa nimeni ce se va întâmpla. Dar până la urmă, cred că o mare parte din uh, gestionarii uh, fondurilor uh, structurale ar trebui să țină cont de obiectivele Uniunii, de, să promoveze aceste obiective pentru a propune proiecte din domeniul inovării, cercetării și așa mai departe. Dar resursele sunt atât de limitate încât trebuie să se concentreze pe prea multe alte lucruri și nu pot să dedice suficient timp acestor priorități. Poate există chiar o rezistență la schimbări majore dar din interviuri am Bineînțeles că ancheta nu ne-a, primit, nu ne-a permis să discutăm foarte mult aceste aspecte, dar din uh, discuțiile cu uh, persoanele cu care am discutat, auditorii chiar ar putea să exprime avize, nu doar, uh, nu doar să bifeze anumite aspecte. Au spus că e nevoie de mai multe inițiative de la statele membre. Deci, atunci când se face un audit de la Bruxelles uh, uh, și ei sunt deranjați de faptul că nu există un audit uh, la nivel regional sau la nivelul statelor membre. Vă mulțumim pentru contribuție. Trecem la celălalt punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul special um, al Curții de Conturi privind eficacitatea sprijinului acordat prin FED pentru integrarea economică regională în Africa de Est și Africa de Vest. Raportorul este colegul Staes. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mai întâi aș dori să vă prezint scuzele mele pentru că n-am putut uh, să vin decât, uh, să ajung decât acum, pentru că am fost toată ziua în altă comisie pentru voturi și uh, am avut și o întrebare pentru Comisia Europeană, de aceea n-am putut să plec mai repede de la Envi. Acest raport special al Curții de Conturi a fost deja discutat la o ședință precedentă, cel puțin atunci Curtea de Conturi nu l-a prezentat. Eu nu am fost prezent pentru că am fost bolnav atunci și în documentul de lucru pe care vi l-am transmis am încercat să țin cont de recomandările Curții de Conturi în ceea ce privește acest aspect. Încerc să reiau aceste recomandări, să le precizez și regăsiți recomandările, majoritatea acestor recomandări în descărcare și întâi am avut o discuție cu Curtea de Conturi, apoi cu reprezentanții Comisiei Europene Dialogul a fost fructuos și conform răspunsurilor uh, pe care mi-au fost date de către comisie, anumite recomandări inițiale au fost reformulate și cred că lucrurile sunt suficient de clare. Raportul Curții de Conturi este unul dintre cele mai bune rapoarte pe care um, le-a publicat Curtea. Dacă citiți acest document, uh, situația în acest domeniu politic vă va frapa cu siguranță. Situația este clar nu este satisfăcătoare. Trebuie să acționăm, trebuie să facem ceva pentru a rezolva problema lipsei de complementaritate între strategia de politică regională și națională a Comisiei uh, la punctul 2 din recomandări cer Comisiei Europene ca înainte de luna octombrie 2010 să ne furnizeze informații detaliate în legătură cu tot ce nu funcționează și care sunt uh, măsurile corectoare care au fost uh, luate, să ni se furnizeze deci toate aceste informații și în momentul în care le vom primi până în octombrie 2010 le vom lua în considerare pentru descărcarea bugetară de anul următor. Un element foarte clar în documentul Cunții de Conturi este lipsa de capacitate de absorție în țările din Africa de Est și de Vest și se prevede o inovare a strategiei în prima parte a anului 2011 și fac apel la adresa Comisiei să țină cont de avizul Curții de Conturi în acest sens și eventual ca sumele acordate să fie revizuite. Pot să scadă sau să crească de altfel. Dar toate acestea vor depinde, bineînțeles, de evaluarea care va fi făcută a politicii respective. Ceea ce ne preocupă este faptul că în multe dintre uh, anchetele Curții de Conturi, nu s-a reușit uh, să se judece anumite proiecte, să se evalueze anumite proiecte pe care le veți regăsi la pagina 40 din raportul Curții de Conturi. Cu siguranță există motive bune, dar cred că constatarea nu putem să uităm constatarea Curții de Conturi și deci recomand de asemenea că înainte de luna octombrie 2010 evaluarea acestor proiecte să fie transmisă comisiei noastre pentru a ține cont de acestea și de acestea pentru uh, descărcarea bugetară. În ceea ce privește reprezentarea, cred că ar fi bine ca Comisia Uniunea Europeană să fie reprezentate în fiecare organizație regională de un șef de delegație și cer comisiei să prezinte un raport de circunstanță în legătură cu um, modul în care a reacționat la recomandările Curții de Conturi, pentru că de multe ori raportul Curții de Conturi este bun, avem recomandări concrete, care până la urmă uh, nu, sunt, nu folosesc la nimic, um, sunt date uitării și de aceea cer Comisiei uh, să ne prezinte un raport înainte de luna decembrie 2010 pentru a vedea ce a făcut cu aceste recomandări. Spun ce așteptăm din partea Comisiei la recomandarea numărul 6 și poate că un astfel de raport uh, trebuie să aibă o urmare. Astfel de rapoarte uh, speciale care ajung la Comisia noastră nu sunt Uh, urmărite de alte organisme din uh, Parlamentul European și cred că ar fi bine ca adunarea ACP, Uniunea, adunarea parlamentară ACP-UE să dea atenție acestui tip de rapoarte din, a curții, ale Curții de Conturi. Acest lucru ar putea fi interesant și pentru reprezentanții țărilor din Africa, dar și pentru uh, cei ai Uniunii Europene. Această adunare parlamentară poate să joace un rol pozitiv, să participe la un dialog constructiv pentru ca politica de integrare în Africa de Est și de Vest să uh, aibă de câștigat. Cred că acesta este obiectivul absolut pentru aceste state, să există o mai bună cooperare să se ajungă la un nivel de integrare economică mai ridicat decât până acum în anumite părți ale Africii lucrurile merg mai bine decât în altele, dar cred că aceasta este provocarea majoră la care trebuie să răspundem. Iată care au fost observațiile mele. Bineînțeles, stau la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. În principiu, nu va avea loc un vot. Ehm, avizul este trimis direct raportorului pentru descărcarea bugetară. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul director Quims pentru Comisia Europeană. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului raportor, domnului Saez, pentru că a participat la reuniunea cu noi uh, și eu consider ca și dânsul că a fost un schimb de opinii foarte util. Aș dori în primul rând să vă asigur pe toți că pentru noi raportul Curții de Conturi rezultatele raportului său și apoi recomandările din uh, actualul raport sunt foarte importante. Am început uh, monitorizarea cu ambele regiuni, am înregistrat progrese foarte bune în Africa de Est, în încurajarea organizațiilor regionale de a coopera strâns împreună și de a uh, îmbunătăți coordonarea între ele și avem o nouă fază de, sti, de, de stimulare a sistemului și uh, am avut ca rezultat o mai bună implementare în Africa de Est. Din păcate, situația din Africa de Vest e mai puțin încurajatoare și pe aici trebuie, aici trebuie să punem accentul în lunile următoare pentru a aborda probleme precum uh, eficiență și implementare lentă. Pentru a mă referi la recomandările raportorului, confirm că, așa cum se solicită la punctul 2, Comisia va veni în fața Comisiei de Control Bugetar în octombrie cu un raport în legătură cu ce facem pentru a spori complementaritatea între programele regionale și naționale. La punctul 3, confirm că revizuirea intermediară a programelor regionale de anul viitor va evalua capacitatea de absorpție și performanța și dacă se pare, vom, dacă se poate, vom revizui uh, sumele în sus sau în jos în funcție de uh, rezultate. La punctul 4, Comisia la toamnă va veni cu un raport în ce privește punctele pe care curtea nu a reușit să le evalueze. La punctul 5 uh, am discutat cu șefii acreditați de delegații și am actualizat delegația din Djibouti, care a devenit o delegație cu drepturi de pline și șeful acestei delegații se va ocupa de relațiile între IGAT uh, Uh, autoritatea de um, interreglementare privind guvernarea și acest organism are un șef de delegație um, numit. La punctul 6, confirm faptul că Comisia va veni la începutul lui decembrie la Comisia Cocobu cu un raport cu privire la uh, urmarea recomandărilor. Și, în fine, aș dori să reconfirm faptul că pentru noi aceste recomandări sunt foarte importante. Vă mulțumesc. Grazie. Se non ci sono altri interventi. Mulțumesc. Dacă nu sunt alte intervenții, trecem la celălalt punct de pe ordinea de zi, simplificarea implementării. Doamna Gresle. Ehm, tut mir leid, es sind so viele Kriegsschauplätze. Mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc colegului Stas ceea ce a spus reprezentantul Comisiei este surprinzător. Câteodată credem că, iată, lumea noastră totuși o face. Cred că aici avem o situație în care, în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă, putem să putem să observăm întreag, întregul demers mult mai îndeaproape, pentru că rezultatele au fost încurajatoare și um, ar trebui ca pe viitor să organizăm mult mai, să ne organizăm mult mai bine. Vreau să știu Câți, uh, ce sume sunt implementate de delegațiile europene în Africa? Câte mijloace sunt bugetare și câte sunt de altă natură? Pentru că aș vrea să știu uh, care ambasador trebuie apreciat și care nu. Mulțumesc. Grazie a lei. Simplificazione de... Vă mulțumesc. Trecem la simplificarea implementării programelor 4 de cercetare. Domnul Patricello este raportor. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule Liberațchi și doamne Gresle, pentru faptul că mi-ați permis să mă ocup de acest proiect de aviz important. Dragi colegi, după cum știți, cercetarea și inovarea sunt elemente centrale din strategia Comisiei UE 2020. Consiliul European din primăvară a adoptat inițiativa obiectivele far uh, din cadrul strategiei UE 2020, Planul European pentru Cercetare și Inovare și mai ales Uniunea Europeană a Inovării, care va defini priorități și orientări pentru îmbunătățirea condițiilor cadru pentru cercetare în Uniunea Europeană. Pentru a garanta un impact maxim, astfel de inițiative de talie europeană vor trebui să, să fie foarte atractive, interesante și uh, să atragă cercetători din întreaga lume de la întreprinderi la universități și alte entități active în domeniul uh, cercetării și inovării. Din aceste motive, Comisia Cont cere o simplificare mai radicală a programelor de cercetare în Uniunea Europeană, care trebuie să se traducă apoi în acțiuni concrete. Cel de-al șaptelea program cadru reprezintă deja o serie de măsuri de simplificare care au permis reducerea perioadelor necesare pentru uh, uh apelurile de ofertă, pentru cererile de ofertă și oferirea finanțărilor. După cum s-a spus în această comisie, pe 27 aprilie, accesul uh, la programe și la pregătirea propunerilor este încă prea complex. Programul cadru actual include tot felul de obiective cu foarte multe mecanisme de intervenție, cu norme specifice, tot felul de nivele de rambursare și condiții particulare pentru diferite tipuri de organisme. Definirea unei, uh, unui set de principii fundamentale comune în loc de abordarea diversificată care există în momentul de față ar aduce o diminuare uh, a normelor, proceselor și sistemelor uh, de informare necesare. Și de aceea este de lăudată comunicarea Comisiei, simplificarea uh, implementării programelor cadru de cercetare. Această comunicare identifică posibilitățile de simplificări ulterioare, structurând uh, Uh, aceste programe în trei direcții principale. Întâi, raționalizarea uh, propunerilor de subvenții în, norme, în cadrul normelor existente, îmbunătățirea practică a proceselor și a instrumentelor pe care Comisia a început deja să, folosea, să le folosească și care vor permite reducerea ulterioară a perioadelor uh, de, înainte de oferirea subvențiilor. În al doilea rând, în cadrul sistemelor actual bazat pe costuri, să se permită o acceptare mai mare a practicilor contabile curente, în care, printre care și costurile medii cu personal pentru personal. Astfel, se va putea permite accelerarea proceselor și se vor reduce nivelul de eroare în abordarea bazată pe costuri. 3. Să se treacă de la o finanțare bazată pe costuri la o finanțare bazată pe rezultate. Deci, astfel, s-ar introduce o abordare bazată pe rezultate și care ar permite să se concentreze controlele, mai ales pe partea tehnică și științifică um, și financiară și se vor reduce la minim um, nevoile sau formalitățile administrative pentru contabilitate. Consider că măsurile de simplificare și clarificare propuse de comisie uh, sunt foarte interesante și doresc să confirm în numele Comisiei Cont că sprijinim acest, aceste măsuri. Bineînțeles că aceste eforturi uh, vor elimina posibilele interpretări divergente și vor reduce riscul de eroare. Pentru elaborarea celui de-a optulea program cadru dorim un sistem de finanțări care să poată să fie transparent, solid și simplu. Un sistem bazat pe o aplicare uniformă a normelor și care să poată să garanteze eficiența și eficacitatea programelor de cercetare în Uniunea Europeană. Trebuie să nu se permită modificarea regulilor uh, în uh, timpul perioadei respective de programare pentru a onora uh, așteptările participanților, legitime de altfel. Trebuie să simplifice regulile de calcul ale costurilor declarate pentru a nu se genera prea multă confuzie în, numele, în rândul participanților și în ceea ce privește problema costurilor cu personalul, um, care este acoperit uh, în activitățile de cercetare, în participarea unui cerere de oferte, trebuie ca criteriile de repartizare a costurilor să fie publicate în timp util pentru a evita situații incerte, care de multe ori au apărut în cadrul acestui uh, al șaptelea program cadru. În fine, insist pentru ca în pregătirea noului program cadru să se introducă un sistem de finanțare bazat pe rezultatele științifice și nu doar pe evaluările financiare ale costurilor. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Bauer. A number of points I wish... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să doream să spun mai multe despre acest raport, dar având în vedere timpul care ne-a rămas la dispoziție, voi fi succint. Aș dori să salut avizul raportorului și Uh, cred că va fi baza unor dezbateri uh, ulterioare privind programul cadru de cercetare. Câteva aspecte în primul rând, trebuie să ne asigurăm că există un echilibru între riscurile implicate în domeniul inovării, pentru că uh, fără inovare nu facem progrese și nevoia de a cheltui banii noștri în mod uh, cumpătat și responsabil. Am discutat uh, cu un director de laboratoare de cercetare din țara Galilor și mi-a spus că, în primul rând, Uh, a spus că ar dori să existe reguli de audit mai clare, apoi ni s-a spus că dacă ar fi o perioadă de notificare mai uh, lungă pentru lacune, apoi ar dori să găsească parteneri de finanțare în alte state membre, uh, ajutorul nostru ar fi apreciat, apoi am mai vorbit și de o extindere a sumelor, plăților privind sumele forfetare pentru că a spus că banii pe viitor riscă să nu poată fi cheltuiți uh, în totalitate dacă nu se uh, extind aceste limite. Apoi aș dori să fac două sugestii uh, pentru raportor la liniatul 1 el spune că ar fi bine să existe o simplificare a măsurilor. Cred că trebuie să definim uh, mai exact uh, termenul de simplificare. Uh, s-a vorbit foarte mult în această comisie în trecut despre simplificare, dar cred că ar fi bine să avem o, o definiție mai clară a acestui cuvânt. Și referitor la liniatul 6, S-a spus că ar fi bine să avem un sistem de finanțare bazat pe rezultate științifice și pe rezultate, pe performanță. Mi se pare corect, dar aș dori să uh, emit un apel la vigilență. Cred că ar trebui să vedem dacă o cercetare în domeniul riscurilor va funcționa cu adevărat sau nu. Deci eu sprijin acest paragraf, cred că trebuie să fim foarte prudenți, pentru că nu am dori ca cercetarea în domeniul inovării și proiectelor, uh, proiectele inovatoare să fie uh, oprite datorită riscurilor implicate. Aș dori să depun câteva amendamente pe baza acestor idei, însă, în general, cred că raportul și avizul sunt foarte bune. Mulțumesc. Domnul Ceație Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc în primul rând să îmi exprim acordul față de cele scrise de domnul Patricello. Nu am obiecții. Sunt membru și la ITRE, unde acest raport este tratat în fond. Au fost purtate discuții și acolo și știu că toate punctele relevate de noastră sunt extrem de binevenite. Aici, uh, Comisia de Control Bugetar ar trebui să țină seama de schimbul de paradigme, pentru că aici schimbăm sistemul uh, de la evaluările uh, bazate, verificările bazate pe costuri, pe cele care se axează pe cercetare și știință. Este o nouă premisă de la care se pleacă și știm de la Consiliul European de Cercetare, care reprezintă o bună bază de uh, Uh, plecare ce înseamnă acest lucru. De aceea o să vin cu un amendament corespunzător pentru că eu consider că ar trebui să promovăm, să sprijinim acest demers în această direcție, dar ar trebui totodată să ne axăm și pe eficiența și eficacitatea cercetărilor. Trebuie să stabilim obiective palpabile. Nu trebuie să verificăm fiecare obiectiv intermediar, dar trebuie să avem per ansamblu obiectivele mari, clar definite, pentru că acestea să poată fi atinse. Foarte important este de asemenea și faptul că programele noastre de cercetare sunt mult prea puțin vizibile și acum ar trebui să profităm de această ocazie pentru că a sosit momentul de a ne ocupa și de această chestiune. Tragem concluzia că din ce în ce mai puțini cercetători dau curs acestor programe, pentru că, în primul rând, acestea sunt extrem de complicate. Am și avut o audiere pe acest subiect la această comisie și este înspăimântător faptul că și noi, în calitate de deputați, prin uh, complicarea lucrurilor, îi supra-solicităm pe cercetători. Așadar, trebuie să recunoaștem limitele realizabilului, pentru că altfel scade rata participării, în special în cadrul IMM-urilor, care sunt cel mai afectate pentru că ele nu pot să-și permită să creeze departamente scumpe. Iarăși îmi lipsește încă un aspect pentru care ar trebui să ne implicăm. Este vorba despre controlul unitar, auditul unitar. Într-adevăr, Există mulți uh, comisari pe cercetare, nu doar doamna Gagan Quinn, pentru că mulți au portofolii care le permit să execute controle, dar această situație trebuie stopată. Cred că ar trebui să existe un sistem unitar de control cu un singur comisar um, răspunzător sau cu un singur oficiu responsabil, pentru că aceasta este singura cale către simplificare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gresle, are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc domnului Patricello, a fost o intervenție foarte interesantă. Am o întrebare la adresa comisiei. Cu programul de cercetare al numărul 7 am introdus uh, certificate de metodă și în practică există foarte puține certificate privind metodologia care au fost uh, emise. Aș vrea să știu de ce și aș vrea să întreb uh, Comisia dacă ar fi posibil să reglementăm ca în aceeași direcție generală uh, Uh, care tratează uh, aceste chestiuni se trateze unitar, pentru că ar trebui să avem așadar o viziune unitară pentru toată lumea. Mulțumesc. Dăm cuvântul uh, comisiei dacă dorește să, dacă dorește să intervină. Many thanks for the possibility to take the floor here. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a lua cuvântul. Aș dori să mulțumesc Comisiei și pentru uh, importanța pe care o acordă acestei teme, sim, uh, o temă complexă și dificilă a simplificării. Suntem întru totul de acord cu premisa că multiplicarea acestor mecanisme de finanțare și a organismelor de executare a bugetului uh, duc la o mai mare complexitate și că instituțiile implicate în pregătirea următorului program de cercetare cadru ar trebui să uh, acorde atenție simplificării, dar și armonizării modalităților de uh, concordanță între instrumente și organisme. referitor la dezbaterea pe baza unei abordări bazate pe rezultate și a folosirii mai intensive a sumelor forfetare. Noi ne bucurăm de faptul că această comisie salută uh, încercarea noastră de simplificare, dar pe de altă parte trebuie și să emitem un avertisment în uh, reacțiile pe care le-am primit uh, la comunicarea noastră din partea părților implicate și din partea instituțiilor europene am constatat că poate că nu e vorba de o soluție de tip anaceu și că au fost exprimate îngrijorări și de către unii dintre deputații prezenți în sală. Și vom introduce această metodă în mod treptat și vom încerca să o testăm cu proiecte pilot înainte de a o extinde. în legătură cu întrebările concrete care mi-au fost adresate. Certificatele privind metodologia, în primul rând. Cred că trebuie să facem diferența între două situații. În primul rând, certificatul cu privire la costul mediu de personal și celelalte tipuri de certificat. În ce privește primul tip de certificate, pentru instituțiile care nu folosesc acest tip de cost mediu pe personal, numărul de solicitanți și numărul certificatelor aprobate uh, sunt relativ mici. Unul dintre motive ar putea fi faptul că pentru acest tip de certificat valoarea adăugată nu este foarte mare. Se scutesc astfel, uh, acorda, se scutește acordarea de certificate intermediare. În ceea ce privește uh, certificatul privind uh, costul mediu pe personal și această metodologie, problema este mai complexă și e vorba de cadrul de responsabilitate pe care lucrează Comisia. În legătură cu abordarea aplicată în prezent de Curtea de Conturi, în dezbaterile privind declarația anuală de asigurare, avem uh, un prag uh, natural de eroare și Comisia a definit criteriul de uh, acceptabilitate uh, în urma acestei abordări generale. În comunicarea noastră cu privire la simplificare am uh, propus și o soluție de ieșire din criză pentru că știm că această situație nu, este, nu mai poate continua. Într-o anumită măsură, această schimbare ar necesita o schimbare a regulilor de participare, deci a cadrului legislativ pentru programul cadru de cercetare cu numărul 7. Am putea propune soluționarea acestei probleme printr-o schimbare a abordării generale și, în acest sens, vom fi foarte recunoscători dumneavoastră, Comisiei și Parlamentului, dacă această schimbare ar fi sprijinită în mod explicit. Vă mulțumesc! La, la... Mulțumesc. Următoarea ședință a Comisiei va avea loc pe 12 iulie, ora 15. Acum va avea loc ședința coordonatorilor cu ușile închise. Vă mulțumesc.